May I ask you, colleagues, to take... Dragi colegi, vă rog să luați loc. I will give a couple of minutes. Vom avea o introducere de câteva minute pentru candidatul la postul de comisar, pentru ca ziariștii să poată să facă pozele de rigoare, dar după aceea vă rog să părăsiți Um, această zonă de aici, de lângă prezidiu și să vă așezați în altă parte în sală. Bună ziua tuturor! În primul rând aș vrea să spun bun venit doamnei Margaret Vestager, candidat la postul de comisar, aici la audierea în fața Comisiei ECON. Este a treia audiere organizată de comisia noastră vom deveni o adevărată mașinărie de audier, dar oricum aceasta este una foarte importantă și o parte importantă din efortul nostru de evaluare a colegiului și a candidaților individuali pe baza competențelor generale, a angajamentului european, a independenței la nivel european, cunoașterea portofoliului comunicare și, bineînțeles, priorități politice și contribuția la agenda strategică globală a Comisiei. Cunoașteți probabil deja regulile noastre. Candidatul la postul de comisar este invitat la început să facă o declarație de aproximativ 15 minute maxim, după care vom trece la cele 45 de întrebări și răspunsuri. Un minut pentru fiecare întrebare și două minute pentru răspunsuri. Prima rundă de întrebări, ca întotdeauna, va fi făcută de reprezentanții grupurilor politice și de neafiliați. Aș vrea să-i rog pe vorbitori să țină cont de timpul pe care l-au la dispoziție, deci doar un minut pentru întrebare și două minute pentru răspunsuri. Interpretarea este disponibilă în 23 de limbi și aș vrea să vă rog să uh, nu vă grăbiți prea tare pentru a avea o interpretare de calitate. De asemenea, dezbaterea noastră va fi uh, va putea fi vizionată în direct pe site-ul Parlamentului. Înainte de a vă da cuvântul, doamna Vestager, aș vrea să reamintesc că promovarea unei culturi a concurenței la nivel global și al Uniunii Europene este un scop și un obiectiv uh, istoric al nostru și este o parte a competențelor Comisiei în acest domeniu. Noi dorim să promovăm cooperarea cu Comisia tocmai pentru a avea o monitorizare corectă a politicilor concurențiale de către Parlament și în alte domenii de integrare a piețelor și reglementare economică. Suntem pregătiți să elaborăm și alte domenii de codecizie pe marginea cooperării foarte bune pe care am avut-o până acum o bună funcționare a concurenței în domenii importante, cum ar fi, de exemplu, serviciile financiare, noile tehnologii și așa mai departe, duc la o creștere considerabilă a economiei și a locurilor de muncă în Europa și ne fac un lider la nivel global. Noua comisie va trebui să facă legătura și între subvențiile de stat și noua legislație care a fost introdusă luna trecută, în special mecanismul rezoluției unice. Și acum am să dau cuvântul doamnei Vestager, candidatul nostru de astăzi, pentru prezentarea sa.